Uh, hello, thank you very much for being here. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, uh, pentru conferința de presă a domnului Dacian uh, Cioloș de la Renew Europe. Trebuia să aibă loc de dimineață, dar având în vedere plenara a trebuit să o amânăm pentru în această după masă. Nu avem mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Cioloș, vă dăm cuvântul. Mulțumesc, bună ziua! O săptămână încărcată aceasta, cu foarte multe subiecte care trebuie abordate în continuare, fie că e vorba de votul pentru uh, intrarea în funcțiune a noii Comisii Europene, fie că e vorba de Brexit, subiecte care ne preocupă în continuare, despre care vrem să știm, bineînțeles, mai multe detalii. În ce privește noua Comisie, având în vedere că mai există încă trei comisari care trebuie să fie desemnați și apoi audiați, Comisia cu siguranță nu va putea să-și intre în atribuții pe 1 noiembrie. Însă suntem optimiști, sperăm că acest lucru va putea să se întâmple începând cu 1 decembrie, cel puțin este ceea ce ne dorim. Dar pentru ca să se întâmple așa ceva, statele membre care mai trebuie în continuare să desemneze comisarii și sper să se întâmple totuși asta în următoarele zile în România, Franța și uh, Ungaria. De fapt, Ungaria a dat deja un nume. Bun, în aceste condiții așteptăm ca președinta aleasă a Comisiei Europene să finalizeze procedura împreună cu statele membre vizate, să vedem și noi care sunt cele trei nume pentru ca procedura să poată să aibă loc. Cu siguranță această uh, procedură și audierea comisarilor uh, se vor petrece cu același nivel de exigență ca până acum, bineînțeles, însă pentru noi, pentru grupul nostru, obiectivul final este ca această comisie să poată să înceapă treaba cât mai curând posibil, în condițiile în care ne dorim ca și ca această comisie să poată să se bucure de o majoritate bună, pozitivă din partea Parlamentului European. În situația actuală nu putem să ne echipăm că comisia va putea să lucreze așa cum trebuie, în mod eficient, în lipsa unei majorități politice clare din partea Parlamentului. Uh, și o majoritate care să izvorească dintr-un adevărat program uh, politic. Este în orice caz ceea ce își dorește grupul nostru cât privește Brexitul. Uh, avem un acord care, după părerea noastră, este mai slab decât cel care fusese negociat la un moment dat, însă tot e bine că există, deoarece e mai bine să ai un Brexit cu acord decât unul fără niciun fel de acord no deal Brexit, cum se spune în limba engleză. Însă, pentru că și această procedură să poată să se finalizeze pe plan european, avem nevoie cu siguranță ca britanicii să ia în sfârșit o hotărâre finală. Și insist pe atributul final, și numai după ce procedura se va finaliza în Camera Comunelor, numai atunci vom putea noi să declanșăm o procedură aici la Parlamentul nostru. Suntem gata să facem asta. Am discutat acest subiect la conferința președinților ieri. Acum mingea este în terenul colegilor britanici și observăm că situația e destul de complexă acolo, Regatul Unit, având în vedere disensiunile care există între primul ministru și respectiv uh, Parlamentul uh, Britanic. Așteptăm să vedem care e direcția pe care o vor apuca aceștia, însă este clar că între timp uh, oamenii demonstrează în țară, există niște așteptări uh, și atunci uh, hotărârile care se vor lua sunt unele cu siguranță complexe. Pe de altă parte, eu zic, de ce nu? Cu atât mai bine această dezbatere, acest acord, poate că va da șansa în sfârșit ca britanicii să se exprime în consecință de cauză, pentru că acordul există, el este în discuție și se va putea alege între acest acord sau eventual și eventual altceva. Însă, în orice caz, noi eh, ne dorim de asemenea ca lucrurile să fie lămurite într-un fel sau altul, deoarece acest proces care se prelungește la infinit nu este unul pozitiv nici pentru noi, nici pentru ei. Această incertitudine, vă spuneam, nu este bună pentru nimeni. Cât privește bilanțul eh, Consiliului eh, pe lângă Brexit, avem în vedere și perspectivele financiare, le-am abordat ieri. Mă bucur că la Consiliu începe această dezbatere în mod serios, chiar dacă momentan se pare că disensiunile persistă, ele sunt destul de mari între diferitele grupuri și state membre și propunerea de compromis a președinției finlandeze este foarte departe de ceea ce am spus noi în rezoluția Parlamentului. Noi la Parlament am dorit și am susținut un uh, uh, buget uh, puternic, solid. Suntem foarte interesați de acest aspect. Și la Consiliu, când vorbește despre strategia pe anii viitori, spune cât de importantă este orientarea ecologică verde puternică pe anii viitori, digitalizarea economiei și a societății și apoi cât de importante sunt uh, reglementările pe piața unică pe aceste tematici. Se vorbește de asemenea despre importanța cercetării uh, și dezvoltării, relansarea investițiilor și imediat după câteva ore, în momentul în care abordezi uh, subiectul buget, iar încep negocierile și târguielile. Asta nu dă un semnal cum că Europa ar fi una puternică. Așteptăm așadar din partea uh, Consiliului să dea dovadă de simțul responsabilității. Știu că este ceva complicat, că se vorbește despre ce și cât contribuie fiecare stat membru cum și în ce fel fiecare contribuie și ce primește înapoi, însă mi-ar place ca lucrurile cumva să se petreacă altfel, să evităm astfel de târguiel ca să ne gândim în sfârșit că ne trebuie resurse proprii și că trebuie să consolidăm așa ceva în cadrul bugetului nostru european și exact aceasta este poziția pe care noi o vom promova aici cu tărie la Parlamentul European. Acum câte ceva legătură cu procesul de extindere a avut loc o discuție la Consiliu în legătură cu dosarul de extindere, cu acele două cazuri concrete, Albania și Macedonia de Nord, însă dincolo de aceste cazuri concrete, după părerea mea uh, și a noastră, nu trebuie să lăsăm uh, baltă procesul de extindere, care a fost cumva înghețat mai mult sau mai puțin în timpul Comisiei Juncker. Acum, uh, cu noua comisie și în contextul actual, uh, cele trei instituții trebuie să ofere noi perspective procesului de extindere. Înțeleg și sunt de acord că trebuie să consolidăm instituțiile europene, că trebuie să lămurim și să clarificăm procesurile noastre interne, însă avem uh, datoria de a oferi o perspectivă clară celor care așteaptă la ușă, ca să zic așa, să le dăm un orizont de perspectivă clară în legătură cu ce uh, ne dorim și noi pe plan intern și să începem să lucrăm cu cei care în continuare sunt atrași de visul, de proiectul european și nu să îi uh, respingem. În cadrul grupului nostru vom aborda și acest subiect pentru a, ca să avem o poziție comună. Știți că avem în grupul nostru mai bine de două treimi din membrii care se află la primul mandat, de aceea trebuie să ne aliniem cumva fiecare pozițiile în grupul nostru pe acest subiect ca și pe altele. De altfel, exact asta se va întâmpla în următoarele zile, în următoarea perioadă. Însă, mi se pare că această abordare este una care, într-adevăr, se conturează. Europa trebuie să fie gata, pregătită, să-și facă treaba, să dea niște perspective celor care așteaptă, așteaptă în fața ușii. Le bilan de la Comisie euh, Iată, deci, în ceea ce privește și bilanțul Comisiei Juncker, așa cum am avut prilejul să spun și în uh, ședința plenului, dincolo de diversele dosare care au fost abordate, aș vrea să subliniez următorul lucru. Comisia Juncker a deschis uh, calea către o abordare politică din partea Comisiei și, iată, faptul că Comisia Europeană devine din ce în ce mai mult politică mi se pare un lucru bun și este un lucru care face că uh, putem asuma, comisia poate și comisarii pot asuma uh, o responsabilitate politică în fața uh, cetățenilor. Și în măsura în care îți asumi un astfel de mandat politic, deci și programul stabilit împreună cu Parlamentul, atunci putem începe să definim uh, modalități de lucru veritabil europene. Și nu pot decât să salut uh, inițiativa prietenului meu, domnul Juncker, în acest sens și cred și sper că și uh, doamna von der Leyen va continua pe acest uh, drum, în așa fel încât Comisia și Parlamentul vor putea colabora foarte bine. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Bună ziua, Virginie Malon, de la ziarul Le Monde. Aș vrea să mă refer la doamna von der Leyen. Dacă ne-ați putea spune cum s-a desfășurat întâlnirea cu domnia Assad ieri și uh, ce anume înseamnă faptul că își dorește să continue pe acest drum deschis de domnul Juncker, cum, ce semne de deschidere a dat, cum se gândește să-și construiască o majoritate, dacă va avea o majoritate stabilă în Parlament. Credeți dumneavoastră că uh, încă mai pot interveni modificări în programul domniei sale, care a fost prezentat, discutat în luna iulie în Parlament. Cum vă pronunțați? Da, ieri a avut loc o discuție, să spunem, informală. Am discutat uh, pe marginea concluziilor Consiliului. Uh, domnia sa a participat la acest Consiliu European și ne-a uh, împărtășit rezultatul acelor discuții, printre care și subiectul bugetului, care se afla pe ordinea de zi, de asemenea tema uh, extinderei Uniunii, uh, prioritățile din anii viitori și de asemenea am discutat și uh, despre un uh, calendar uh, posibil pentru organizarea audierilor uh, pentru propunerile de comisar care au mai rămas în așa fel încât să putem pregăti un vot în ansamblu privind Colegiul Comisarilor și asupra programului politic îngredințat Comisiei. Da, mie mi se pare că doamna von der Leyen uh, uh, înțelege că pentru a obține validarea Colegiului de Comisari, nu este destul faptul ca fiecare comisar să fi fost audiat și uh, validat în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate, ci că este nevoie în plus și de o abordare globală care să fie integrată și care să arate că s-a ținut cont și de observațiile făcute în cadrul uh, audierilor mai ales, de exemplu, în ceea ce privește nevoia de claritate eh, privind modalitățile în care vicepreședinții executivi, să zicem mai ales eh, vicepreședintele care e însărcinat cu agenda digitală și cel care va fi însărcinat cu uh, agenda verde, cum anume, deci, cei doi uh, vicepreședinți executivi uh, vor avea o responsabilitate care se va răsfrânge inclusiv la nivel bugetar. Deci așteptăm uh, lămuriri în acest sens. Au fost emise o serie de sugestii cu ocazia audierilor, inclusiv de clarificare a uh, titulaturii acestor uh, două portofolii și deci așteptăm informații în acest sens care să clarifice situația. Din partea noastră țin să spun, noi aveam un acord cu alte trei grupuri politice pe ideea că uh, susținem această comisie și, de altfel, în acord și cu președinția Parlamentului, ne asumăm efortul de a îmbunătăți funcționarea internă a instituțiilor europene. Și insist, ne gândim aici la viitoarea conferință privind viitorul Uniunii Europene și uh, țin să precizez că uh, Uh, viziunea noastră asupra acestei viitoare conferințe include o poziție centrală de leadership pentru Parlamentul European. Și am vrea să avansăm și pe această discuție privind uh, scopul și profilul viitoarei conferințe înainte de votul final privind Colegiul Comisarilor, pentru că uh, viitoarea comisie, în opinia noastră, își va putea face bine munca în măsura în care se va coordona și cu viitoarea conferință pentru a putea dezbate privind viitorul Europei. Deci nu este niciun secret că grupul nostru Renew Europe își dorește să joace un rol foarte important în coordonarea acestei conferințe viitoare. Si, nous avons proposé uh, Guy Verhofstadt pour ça. Da, bineînțeles, am propus din partea noastră pe domnul Guy Verhofstadt în acest sens și noi ne dorim ca lucrurile să se clarifice cât mai repede cu putință. David Carret, Radio Radicale. Uh, toujours sur, sur ce sujet, sujet, votre rencontre de la ziarul la radicale, tot pe această temă, întâlnirea noastră cu doamna von der Leyen. De fapt, grupul Renew Europe. Euh, cum se consideră pe sine însuși parte componentă a majorității care susține pe doamna von der Leyen în acest moment și atunci ă, asta înseamnă că sunteți pregătiți să votați în favoarea acestei comisii cu observațiile de rigoare pe marginea calendarului, etc. Sau încă mai aveți anumite îndoieli privind ă, votul dumneavoastră final. Altfel spus, ă, Vă pregătiți să susțineți această președinție sau veți continua în jocurile politice, ca să preluăm expresia președintelui francez? Păi, noi nu facem jocuri politice, ci facem politică și asta include că ai proiecte politice și, bineînțeles, că nici sprijin necondiționat nu se acordă nimănui, indiferent că vorbim de doamna von der Leyen sau altcineva. Noi susținem un proiect politic și câtă vreme uh, doamna von der Leyen uh, încă întruchipează un astfel de proiect și răspunde la anumite condiții, o vom susține uh, fără ezitări. Este clar pentru noi, ca grup politic, de la bun început, că ne asumăm responsabilitatea de a face parte uh, dintr-o majoritate pro-europeană uh, în cadrul Parlamentului European. Dar această majoritate se structurează în jurul unui proiect și în jurul unei echipe. Echipa este în curs de finalizare, mai sunt încă trei comisari care trebuie să fie um, audiați, uh, mai avem de discutat și despre programul politic. O parte esențială de a programului politic a fost deja dezbătută odată cu validarea propunerii doamnei von der Leyen la șefia comisiei și uh, urmează etapa finală. Însă, în orice caz, dorința noastră este să fim uh, parte componentă a unei majorități politice aici în Parlament și suntem dispuși să punem umărul pentru construirea ei. Și asta înseamnă eforturi din partea tuturor. Pentru că trebuie cu toată lumea să înțeleagă ce responsabilități uh, îți asumi. Deci și din partea noastră și din partea partenerilor noștri, care la rândul lor trebuie să înțeleagă că o majoritate în Parlamentul European în acest moment uh, trebuie să depășească uh, ideea de o înțelegere între PPE și SND. De altfel, noi ne dorim ca și alte grupuri, cum ar fi uh, grupul verzilor, să fie o parte integrantă la aceste proiecte. Pentru că cu cât o majoritate pro-europeană este solidă, cu atât proiectul are șanse mai mare de izbândă. Deci, noi susținem acest proiect și din acest motiv ne alăturăm acestei majorități dorite, nu din jocuri politice, politicianiste și nu cu orice preț. Noi ne înscriem într-o majoritate pentru a realiza niște lucruri. Mais je dis qu'il y a encore des choses à, à être claires. Dar, bineînțeles, este loc și de mai bine. Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, inclusiv cât privește echipa sau colegiul comisarilor. O să vedem uh, Așa atunci să vedem cine sunt uh, cele trei persoane, care sunt ambițiile lor. E vorba totuși aici de niște portofolii importante. O să vedem cine se va ocupa de ele, în fine. Și vă spuneam, cât privește comisia sau de la comisie, așteptăm în continuare lămuriri în legătură cu cum va funcționa această comisie. E vorba de cei trei vicepreședinți executivi care o vor avea un rol cheie în cadrul colegiului, dintre care doi uh, se ocupă de două tematici foarte importante pentru noi, agenda verde și uh, agenda respectiv digitală. Trebuie să ne asigurăm că modul în care va funcționa comisia va însemna că ei chiar vor avea un cuvânt de spus, nu numai punct de vedere legislativ, ci și cât privește bugetul de care e nevoie pentru a îndeplini eh, obiectivele lor. Și aici încă mai avem nevoie de clarificări. Și vorbind despre această majoritate, e bine, ea trebuie să eh, ne spună modul în care și noi la Parlament eh, va trebui să ne ocupăm, să gestionăm conferința viitorului Europei, care pentru noi face parte din această ecuație. Și apoi vă spunem mai vorba și de titulatura anumitor portofolii ale comisarilor, care poate pentru unii par, pare ceva minor, însă pentru noi este ceva simbolic, simbolic pentru următoarele mandate. De aceea ne dorim mai multe clarificări. Este clar că este cel puțin un uh, post de vicepreședinte uh, al comisiei care nu ne convine și uh, Eh, aici mai este trebuie să mai trebuie lucrat. Mulțumesc. În ceea ce privește Brexitul, la grupul dumneavoastră aveți grupul La Republica Marche din Franța, care a spus că este împotriva amânării eh, termenului acordat dincolo de 31 octombrie. Pe de altă parte, ar mai fi colegii din Germania, care ei ar fi, pe de altă parte, eh, pentru a acorda o astfel de amânare. Care este poziția dumneavoastră clară la grup? Uh, sunteți gata să-i acordați lui Boris Johnson eventual o șansă, o amânare? Domnul Cioloș, bineînțeles, la grupul nostru avem, uh, îl avem ca membru pe președintele grupului de orientare pentru Brexit, care a negociat o rezoluție în acest sens recentă a Parlamentului. În rezoluție se spune foarte clar în ce condiții Parlamentul nostru poate să sprijine o eventuală amânare sau extindere a termenului. Bineînțeles că noi suntem într totul uh, pentru termenii conținuți în această rezoluție o eventuală extindere a acestui termen oricum nu e hotărâtă de către Parlament, ci de către Consiliu. Parlamentul dorește să se facă lumină cât privește această situație. Am spus-o și am tot spus asta. Uh, au trecut luni de zile și încă nu știm cine ce face, cine ce hotărăște în Regatul Unit. Um, știm din punct de vedere instituțional cine ar trebui să facă și ce să facă, însă că vedem că efectiv în luarea de decizii Ehm, există probleme eh, și nu se acordă viorile între primul ministru și Parlament. Plus mai apar și oamenii care ies în stradă și care cer altceva decât ce discuții au loc la Parlament sau declarațiile lui Johnson. Cu cât mai repede își va clarifica Regatul Unit poziția, cu atâta noi aici la Parlament vom putea să ajungem și noi la o concluzie. Hello, <coughs> Nicola Nielsen, EU Observer. EU Observer, Nicola Nielsen Vreau să vă întreb în legătură cu modul în care Renew Europe va putea să sprijine eventual uh, rezoluția PPE-ului în legătură cu acel search and rescue. Știu că liberalii au și ei propria lor uh, declarație, PPE-ul are și el o declarație și vreau să vă întreb ce aveți în vedere să sprijiniți LIBE, Comisia LIBE sau uh, a dumneavoastră. Uh, Vom avea un, o întâlnire de grup în această după masă și vom discuta și acest subiect pe conținut. Ce vom sprijini efectiv ca și text? Avem niște idei în acest sens, dar nu pot să spun nimic înainte ca grupul nostru să fi dezbătut uh, situația respectivă. Thank you very much. Good afternoon. Vă mulțumesc.